Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen. Domnilor și domnilor, dragi prieteni, aș vrea să vă fac o scurtă prezentare. Nu, de fapt, uh, nu era ideea mea să începem la, pat, la, 12, la două jumătate, mă scuzați. Aș fi preferat să am o siestă un pic mai lungă. și mă bucur că totuși câțiva dintre dumneavoastră ați venit, așa că vă mulțumesc pentru aceasta. Pentru că începem a doua întâlnire, pentru că prima a fost cea de audiere a doamnei comisar. Doamna comisar este deja aici, este foarte important și comisia noastră se simte pe de întregul responsabilă doamna comisar care se ocupă în termen general de Uniunea Digitală și de piața unică digitală. Deci, dacă puteți să analizați portofoliul dumneavoastră din punctul de vedere al comisiei noastre. Avem deci un schimb de opinii cu Comisarul pentru Economie Digitală și Societate pe tema pachetului de securitate cibernetică și uh, fluxul liber de date de caracter non-personal. Este o temă cu de-a dreptul importantă. Acest lucru se află și în programul de lucru al Parlamentului pe 2017, de asemenea în comunicările Comisiei, unde avem mai multe propuneri pe această temă. Deci suntem în mijlocul uh, dezbaterilor și a lucrărilor noastre în acest dosar, la care aș mai adăuga că ITRE a adoptat un raport, de fapt rapoartele noastre, pe tema uh, comunicării și a propunerii Comisiei în ceea ce privește uh, fluxul de informații pe piața internă și negocierile la Consiliul vor începe în curând. Deci suntem pregătiți pentru intrarea în trialog în ceea ce privește aceste propuneri, propunerea de comunicare și BEREC și acum vom discuta problema pachetului securității cibernetice și acestui flux de date cu caracter non-personal. Suntem responsabili și știm că această responsabilitate este partajată uh, pentru al doilea punct cu Comisia INCO, pentru că afectează direct și consumatorii. Doamna comisar, vă rog, vă dau cuvântul pentru prezentarea introductivă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Buzec, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația la acest dialog, pentru că este foarte important pentru mine să lucrăm împreună pentru ca piața unică digitală să devină o realitate, o realitate pentru viața cetățenilor. Este important și mulțumitor pentru că Comisia ITRE a făcut progrese susținute la acest dosar. Știți la fel de bine ca și mine că această piață unică digitală s-a născut uh, în contextul uh, celor 10 priorități ale Comisiei. Avem acum 24 de propuneri, dintre care 6 au fost deja finalizate. Mai avem, prin urmare, încă 18, pe marginea cărora trebuie să lucrăm împreună pentru a le termina până la sfârșitul anului viitor și, dacă se poate, un pic mai devreme. Toate aceste propuneri au fost identificate ca fiind prioritare de către cei trei președinți. În acest context v-aș atrage atenția asupra trei a, elemente. În primul rând, un eveniment important a fost summitul de la Tallinn în urmă cu 10 zile. Mi se pare că a fost un moment crucial pentru că mesajul politic care a reieșit în urma acestei întâlniri a fost unul foarte clar. Economia piața muncii, cetățenii cer să avem o piață unică digitală fără să mai așteptăm deloc. Mesajul acesta care va fi înscris în mod formal uh, săptămâna viitoare în cadrul summitului european va fi încă de săptămâna următoare pe masa uh, de lucru a Consiliului Extraordinar al Telecomului de pe 24 octombrie. Salut uh, această conștientizare la nivelul cel mai înalt. Trebuie să profităm de acest avânt pentru a Uh, trece la fapte împreună. Aș vrea să analizez acum diversele propuneri pe care le-a adoptat Comisia recent. În primul rând, securitatea cibernetică. Aceasta este una din propunerile cele mai recente. Știți că încă din 2013 Uniunea Europeană are o strategie de securitate cibernetică. Cu toate acestea, numărul, complexitatea și amploarea atacurilor cibernetice și consecințele lor asupra societății și economiei sunt în creștere de-a lungul timpului și aceasta într-un ritm susținut și îngrijorător. Obiectivul acestor noi măsuri pe care le-a făcut Comisia este acela de a proteja cetățenii, firmele și instituțiile publice în fața atacurilor cibernetice și amenințărilor hibride de tot felul. Propunerea noastră include mai multe elemente strategice. În primul rând, un regulament care să reînnoiască mandatul agenției ENISA, Agenția pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru a avea o adevărată agenție care să facă față provocărilor viitorului cu care ne vom confrunta. ENISA trebuie să fie mai puternică, mai eficace pentru a susține și implementarea directivei NIS, care, după cum știți, este prevăzută pentru luna mai a anului 2018. În al doilea rând, este vorba de înființarea unui cadru pentru certificare în domeniul securității tehnologiilor informației și ale comunicării cu obiectivul de a garanta că produsele și serviciile din Europa și în special extinderea internetului obiectului să țină cont de normele în domeniul securității cibernetice. În al treilea rând, coordonarea în cazul unui incident major cibernetic care să afecteze mai multe state membre, din punctul meu de vedere, este absolut crucială. Pachetul include de, de aceea o recomandare specifică pe această temă. Există și o comunicare care ajută statele membre să implementeze directiva uh, în mod eficient. Și, în sfârșit, un al cincilea element este acela de a propune o rețea europeană de competențe și cercetare în domeniul securității cibernetice. Pentru că trebuie să partajăm și să întărim capacitatea tehnologică a UE în acest domeniu. Toate aceste măsuri doresc să implice în mod activ toate uh, părțile și actorii existenți și mă bucur că împreună putem lucra pentru a transforma aceste propuneri în realitate. În al doilea rând, libera circulație a datelor, așa cum ați anunțat-o și dumneavoastră, domnule președinte. Și aici responsabilitatea Comisiei este aceea de a asigura libera circulație a mărfurilor, a persoanelor și a capitalului în Europa. Prin aceste măsuri, statele membre nu vor mai putea obliga firmele sau cetățenii să își conserve datele sau să le prelucreze doar pe teritoriul lor, decât în cazuri bine justificate pe motivul securității publice. Obstacolele în calea fluxului de date creează ineficacități și uh, cresc cheltuielile companiilor. Economiile noastre nu pot să-și permite o dublare din punctul de vedere a resurselor uh, informatice utilizate și nici a dificultăților cu care se înfruntă din punct de vedere informatic. Această propunere va funcționa alături de reguli foarte clare și stricte de protecție a datelor personale, pentru că regulamentul GDPR prevede deja libera circulație a datelor personale în cadrul Uniunii. De aceea, noua propunere dorește să ofere aceeași mobilitate și datelor cu caracter non-personal. Propunerea de altfel este foarte simplă includem niște principii asupra liberei circulației de date cu caracter non-personal și asupra disponibilității datelor pentru autoritățile publice. Administrațiile publice ale statelor membre sunt cele care trebuie să aplice după aceea aceste reguli. Obiectivele propunerii se pot implementa doar printr-o bună cooperare între statele membre. Tocmai de aceea propunem uh, înființarea unor puncte unice de contact în fiecare stat membru pentru a asigura ridicarea obligațiilor de localizare nejustificate și implementarea eficientă a regulamentului. Este important să susținem libera circulație a datelor prin intermediul sistemelor informatice, de exemplu, în cazul în care companiile doresc să își schimbe furnizorul de servicii. Propunerea va asigura că furnizorii de servicii ajung la utilizarea unor coduri de autoreglementare pentru a facilita aceste schimburi, schimbări. Cea de, cel de-al treilea element este așa numitul P2B și aici munca Comisiei pentru piața unică digitală nu se oprește în acest punct și în acest sens, voi prezenta în curând acțiuni pentru a face față practicilor comerciale neloiale care au fost identificate în relațiile între companii care își vând bunurile și serviciile pe platforme online și cei care sunt operatorii platformelor respective. Această inițiativă va crea condiții de concurență echitabilă și va susține IMM-urile permițând în același loc, uh, rând un sector al comerțului digital sănătos în Europa. În al patrulea rând, codul comunicărilor digitale europene. Și aici mă întorc asupra unui dosar în care Comisia ITRE a avut un rol important de jucat și de aceea aș vrea în primul rând uh, să o felicit pe doamna raportor, doamna Pilar del Castillo, pentru adoptarea proiectului său de raport și să o felicit și pentru evenimentul atât de fericit care tocmai s-a produs în viața dânsei. Acest lucru însă nu se va întâmpla decât dacă avem un cadru previzibil care să stimuleze investițiile. De aceea salut faptul că ați adoptat aproape toate propunerile referitoare la spectru și în special nevoia de a avea un calendar coordonat al atribuirilor de frecvență și armonizarea pe 25 de ani a duratei de licență. Aceste condiții sunt esențiale pentru viitorul conectivității mobile țin cont, bineînțeles, și de clauza de revizuire la jumătatea drumului pe care ați introdus-o dumneavoastră. Și în negocierile viitoare voi fi foarte atentă asupra acestei durate, pentru că este esențială uh, dacă ținem cont de previzibilitatea investițiilor. Pentru a face investiții, este esențial să se poată prevedea dacă o rețea va fi sau nu reglementată. De aceea pot să vă spun că comisia dumneavoastră s-a opus cererii de extindere pentru toți operatorii obligațiilor de acces la rețele cu uh, o capacitate foarte înaltă, indiferent de puterea lor de pe piață ceea ce este de îndelăudat. Comisia a inovat și a propus un regulament mult mai puțin strict pentru proiecte de coinvestiții pentru a încuraja rețelele cu capacitate ridicată. Dacă operatorii partajează costurile, atunci vor putea acoperi zone uh, geografice mai mari. Sunt conștientă de îngrijorările care s-au manifestat și anume că uh, concurența ar putea avea de suferit. Există și clauze de salvgardare care trebuie implementate, dar rezultatul din punctul de vedere al măsurilor de reglementare trebuie să fie clar încă de la început țin cont de faptul că Comisia n-a fost de acord cu propunerea Comisiei, care consideră că regulamentul trebuie să se limiteze doar la rezolvarea problemelor la nivelul utilizatorului final sau pentru piața în detai. Sper că la acest punct să putem ajunge la un acord pe principiul că reglementarea trebuie să țină cont de problemele reale. Concurența trebuie să fie menținută pentru a beneficia uh, tuturor actorilor, dar trebuie să se asigure și condiții de piață adecvate. Trebuie să asigurăm comunitatea investi investitorilor și investițiile uh, costisitoare n-ar trebui să fie supuse unor reglementări inutile. Acum, referitor la BEREC, aș vrea să îl felicit pe raportor, domnul Tosenovski, pentru munca făcută la acest dosar. Obiectivul nostru este foarte simplu. Dacă ne dorim o abordare care să țină cont de principii, un mecanism de coordonare eficient este absolut uh, necesar. O guvernanță eficace este de asemenea primordială. Țin cont de faptul că Comisia nu dorește transformarea BEREC într-o agenție europeană cu drepturi de pline, care să aibă și un Consiliu de Administrație. Dar sper să ajungem la un acord pentru ca BEREC să fie mai eficient și responsabil, mai puțin complex sau birocratic. Salut de asemenea faptul că raportul recunoaște importanța ca BEREC să aibă o personalitate juridică. Responsabilitatea și transparența sunt absolut necesare pentru a întări rolul său în domeniul reglementării țin cont de asemenea și de îngrijorările legate de independența BEREC, care ar putea fi puse sub semnul întrebării de către dreptul de vot al Comisiei în cadrul Consiliului de Reglementare și rolul său în alegerea directorului executiv. Pot să vă asigur însă că Comisia nu are nici pe departe intenția de a submina independența BEREC. Deci vom coopera cu colegiuitorul pentru a liniști aceste temeri pentru ca BEREC să fie puternic. Toți uh, au, toate agențiile de reglementare mari și mici trebuie să fie tratate la fel. Acest lucru nu este însă posibil dacă munca tehnică este făcută de cei mai mari și de agențiile de reglementare cele mai bine dotate. În sfârșit, aș vrea să mulțumesc Comisiei ITRE și în special raportorului său, domnului Zorinio, pentru munca care a făcut-o în ceea ce privește o altă inițiativă extrem de importantă pentru mine și anume Wi-Fi for You, Aș vrea să vă mulțumesc pentru munca deosebită pe care ați făcut-o la avizul uh, pe tema bloca blocării geografice, doamna Kaili, directiva, domnul Krasnodevski și regulamentul, doamna Mlinar, în ceea ce privește dreptul de autor și regulamentul e-privacy, doamna Calas. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămân acum la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de întrebări sau comentarii ați avea și sper să vă aduc răspunsuri care să fie pe placul instituțiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, pentru acest discurs uh, introductiv. Aș dori să îi rog pe colegi pe colegii reprezentanței grupurilor politice să ia cuvântul. De la PP, domnul Boni. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezentarea foarte clară a obiectivelor și țelurilor pe care uh, le avem. Acum suntem la început, e toamna în 2017, și cred că uh, până toamna viitoare sau iarna viitoare va trebui să lucrăm din greu ca să ne atingem toate obiectivele legate de piața unică digitală. Vreau să vă întreb în legătură cu câteva subiecte. În primul rând, cum evaluați dumneavoastră rapiditatea cu care uh, va progresa uh, codul european al comunicațiilor electronice la trilog. Pentru că e important să avem o soluție rapidă și aș vrea să știu cum evaluați acordul între toate statele membre privind uh, alocarea și gestionarea spectrului. Aș vrea să mai pun și niște întrebări legate de securitatea cibernetică. Ce părere aveți? Este nevoie de o cooperare mai puternică și de coordonare și între statele membre în domeniul securității cibernetice. E posibil așa ceva? Sau ne vom trezi cu aceeași situație uh, la care am asistat la punerea în aplicare a directivei privind uh, uh siguranța informației? Sunt multe probleme în multe state. De asemenea, în legătură cu securitatea cibernetică, ce părere aveți despre schema de certificare. E foarte important să înțelegem uh, că nu putem avea o soluție unică pentru toți. Trebuie să ne gândim cum poate fi implementat acest proiect în diferitele sectoare și cum, uh, de la bun început, trebuie să implicăm toate industriile în această cooperare. Și, ca ultimă întrebare, aș dori să vorbesc despre noul mandat al ENISA pentru că uh, discutăm despre ENISA și noile sale funcții, dacă pot să spun așa, legate de securitatea cibernetică civilă. Dar cred că trebuie să înțelegem și perspectiva apărării și uh, o cooperare mai puternică între organizațiile civile și organizațiile de securitate europene și cele ale NATO ar fi uh, necesară. Aveți în vedere posibilitatea ca ENISA să fie deschisă la formări comune, de exemplu, la exerciții comune, pentru că securitatea cibernetică e foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. În numele ECR, domnul Toșenovski. Domnul Nica, mă scuzați, dar domnul Toșenovski abia a venit. Domnul Nica, în numele SND nu e Mulțumesc, domnule președinte, și uh, vreau să îi spun un uh, bun venit doamnei uh, comisar Gabriel um, și faptul că într-un interval de timp atât de scurt a reușit să vină și cu un prim dosar, cred că este un lucru pe care trebuie să-l salutăm și să-l salutăm cu toții. Acum trei ani de zile, la audierea domnului Oettinger pentru funcția pe care o dețineați, doamna comisară, îi spuneam în audierea respectivă domnului Oettinger că eu cred că în domeniul uh, securității cibernetice ar trebui să funcționeze un principiu de bun simț și anume acel al garanției calității pe care trebuie să o oferim pe de o parte consumatorilor și pe de altă parte întreprinderilor care utilizează sisteme informatice. Și spuneam că avem un sistem de garanție a calității în turism. Hoteluri de 5 stele, 4 stele, 3 stele, 2 stele și fiecare știe ce să așteaptă în momentul în care uh, își alege un asemenea hotel. Uh, și spuneam domnului Oettinger atunci că și în domeniul securității cibernetice ar trebui să funcționeze un sistem similar, care, pe de o parte, să ofere o recompensă celor care investesc și produc sisteme de securitate de bună calitate, certificate, și, pe de altă parte, de a-i feri pe consumatori, societăți comerciale, de sisteme informatice care nu au uh, parametrii necesari și nu oferă garanția uh, necesară. Cu tot respectul vă spun că până la acest dosar, Uh, nu s-a întâmplat mare lucru și în continuare este aceeași stare de confuzie în care investești sau nu investești în domeniul securității cibernetice sumele de bani necesare, uh, din punct de vedere al uh, consumatorului, situația este aceeași. Nu știi cum să alegi sau în funcție de ce criterii să alegi. Unii mai aleg în funcție dacă e firma americană sau eventual o firmă europeană. Și unii mai ca și în capcana ca în loc de firmă europeană se ia una rusească și după aceea se întreabă de ce au fugit toate datele. Uh, din punct de vedere al consumatorului, situația este iarăși la fel. Aceeași reticență care afectează grav dezvoltarea tuturor serviciilor electronice, că sunt servicii online, că sunt uh, uh servicii uh, cu administrația. De ce? Cetățeanul se teme pe bună dreptate că cineva îi fură datele, orică îi fură banii din bancă, orică îi fură datele personale și foarte puține din aceste lucruri s-au întâmplat. De exemplu, nici astăzi, și spuneam domnului Oettinger acum trei ani de zile, ca să accesezi un attachment pe oricare din smartphone-urile pe care noi cu toții le utilizăm, îți cere pentru a putea să deschizi attachment-ul, fie că este Excel, fie că este orice alt program, acces necondiționat la toate datele din telefon. Acces la contacte, lista de contacte, lista de poze, lista de filme video sau orice mai ai tu până uh, telefonul respectiv, ceea ce este evident un abuz. Ce legătură are uh, utilizarea unui program de deschidere automatismă la un e-mail cu permisiunea de a accesa toate datele necondiționate. Și vă spun și dumneavoastră că poate reușiți să vă uitați un pic pe acest subiect care ar fi de mare interes pentru toată lumea. Și uh, uh, dacă reușim să transformăm ENISA în cineva care să ofere aceste certificate de garanție, ar însemna un mare plus pentru industria de IT europeană. Pentru că cei care sunt serioși și buni și care investesc ar fi recompensați și din potrivă s-ar face diferența față de cei care doar pretind că sunt în domeniul securității cibernetice. Uh, și ENISA este un punct bun dacă o întărim, poate să facă acest lucru și poate să funcționeze și ca centru de alertă imediată în momentul în care apar atacuri cibernetice, care s-au văzut că ele sunt multiplicate, și care, în momentul în care încep atacul într-un stat membru, te poți aștepta că apare și într-un al doilea stat membru și al treilea și așa mai departe. Deci un sistem de alertă rapidă, care acum funcționează, cred, pe sistemul uh, uh CERT, de, de incidență, centre de incidență la răspuns în cadrul atacurilor cibernetice. A spus ceva despre centre de securitate cibernetică și aș vrea să dezvoltați un pic ideea, că nu apare în text. Ce aveți în vedere, în câteva cuvinte, și care ar fi atribuția acestor centre de securitate cibernetică? Cred că ar fi iarăși un lucru extrem de pozitiv, pentru că ar fi un uh, semnal uh, uh, extraordinar. Și uh, o întrebare foarte directă. Am văzut că Statele Unite a interzis unei firme, Kaspersky Lab, care firmă care vinde antivirus și peste tot, cred că și Comisia Europeană îi vinde, nu știu sigur, uh, ca de fiind de încredere și că au constatat că există o utilizare necorespunzătoare. În acest caz, de exemplu, sau în orice alt caz, intenționați să luați măsuri care să interzică accesul pe piața europeană a firmelor care nu sunt de încredere din punct de vedere al păstrării securității cibernetice? Cred că ar fi un semnal important pe care Comisia l-ar da. Mulțumesc și vă doresc succes! Uh, thank you very much colleague, for your remark. Mulțumesc, stimate coleg, pentru uh, observații. Acum, de la ECR, are cuvântul domnul Toșenovski. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem... Mulțumesc. În primul rând, um, cer scuze pentru întârziere. Am uh, avut o reuniune foarte dificilă, negocieri foarte complicate cu raportorii din umbră în domeniul energiei. Știți cu toții că aceste negocieri nu sunt deloc ușoare. Am uh, fost informat însă despre ce ați spus în discursul dumneavoastră și aș vrea să vă spun că apreciez abordarea pe care o aveți asupra subiectului. Modul în care priviți dumneavoastră întreaga lume a tehnologiilor digitale. Și am o întrebare. Atunci când um, pregăteam uh, rapoarte legislative în legătură cu AREC, foarte des am auzit întrebări legate de uh, aspecte de securitate și atribuții de securitate. Avem agenția ENISA, avem OREC și uh, aș vrea să mai menționez și GSA. O agenție uh, care se află în pericol. G, uh, GSA, GSA are multe mecanisme de securitate și aș dori să pun o întrebare. Nu credeți că ar trebui să încercăm să ne gândim la o mai bună cooperare și la un sistem clar de cooperare între aceste trei agenții? S-ar putea să mai fie implicată și uh, o altă agenție. Lumea actuală este controlată de sistemele informatice. Sistemele informatice uh, fac parte din aspectele critice ale vieții noastre. Toate aceste sisteme sunt strategice și trebuie protejate. Sunt de asemenea foarte atractive și pentru hacker, pentru potențiali atacatori. Cum considerați că ar trebui să um, ameliorăm cooperarea între aceste trei agenții? Eu nu cred că avem nevoie de uh, reglementări complexe, de legislații foarte complexe. Cred că trebuie să ne gândim la punctele forte ale agențiilor individuale. Pentru ca oamenii să nu se teamă de probleme în caz de incidente. Dacă sunt atacate, de exemplu, sistemele bancare, uh, sau sistemele de navigație europene. Asta e întrebarea mea și vreau să vă urez mult succes în toate. Cred că uh, mandatul dumneavoastră e unul foarte greu, pentru că acum trebuie să găsiți noi idei și noi soluții. Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste observații. Well, they were representatives of... Am ascultat până acum reprezentanții grupurilor politice și vă rog să le răspundeți. Kolicek, yeah, well, sorry, was not... Uh, domnul Kolicek, mă scuzați, nu erați pe listă, un alt reprezentant al uh, grupurilor. Uh, comisar. Doamnă comisar, ați avut o prezentare foarte clară și precisă. Și eu am o singură întrebare. Am o întrebare legată de domeniul datelor personale. E important să fie protejate și aș vrea să știu cum se combina acest lucru cu securitatea cibernetică. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și acum am terminat intervenienții din partea grupurilor politice, vă rog. Mulțumesc mult! În primul rând, vă mulțumesc pentru toate întrebările și pentru încurajări. Am simțit încurajările dumneavoastră. Foarte multe dintre întrebări erau axate pe pachetul de securitate cibernetică. Într-adevăr, e o muncă foarte intensă și doresc să le mulțumesc tuturor celor din echipă aceasta, pentru că ă, pe perioada verii am lucrat în continuu. O să vă răspund punct cu punct începând cu prima intervenție, cea a domnului Boni, legată de calendar. Cu ce viteză va progresa trilogul pe cod? Am o veste bună, chiar azi dimineață în Coreper s-a dat acordul pentru ca primul trilog să aibă loc pe 25 octombrie. Și uh, ținând cont de modul în care Comisia ITRE și-a îndeplinit angajamentele până acum, e un semn foarte pozitiv. Nu degeaba spuneam uh, la început că mă bucur foarte mult să văd că ITRE este o comisie care ține uh, pasul. Este un mesaj pe care îl transmit de când mi-am început mandatul. Dacă ne dorim re realmente piața unică digitală până la finele lui 2018, nu mai e, e timp de pierdut. E important acum să accelerăm ritmul. Și totul se leagă de chestiunea spectrului care este vitală. Chiar uh, spun că spectrul este uh, cărbunele și oțelul uh, din economia digitală de astăzi și de asta avem nevoie ca Europa să fie lider. Haideți să avem curajul părinților fondatori. Știu că nu e ușor, știu că statele membre în 12 luni nu ne-au transmis prea multe semnale uh, de încurajare, dar ce ne-a încurajat a fost să vedem angajamentul lor la summitul de la, Tal- de la Tallinn. Președintele Juncker a adus în discuție acest subiect în mod clar și șefii de state și de guverne și-au luat angajamentul de a merge mai departe și vă atrag atenția asupra summitului 19, de pe 19-20 când se va discuta uh, transpunerea în angajamente mai concrete a celor spuse la Tallinn și vă rog să urmăriți și pe 24 octombrie Consiliul Extraordinar Telecom. Spectrul este un element cheie care va fi discutat uh, iar eu uh, o să îmi continuă eforturile susținute pentru ca statele membre să uh, își dea seama că avem un tren de prins și dacă îl pierdem peste 5-10 ani o să fie prea târziu. Haideți să nu facem aceleași greșeli pe care le-am făcut cu 4G. Știm ce rezultate au statele care nu implementează tehnologia în mod coordonat, unele în 7, unele în 10 ani. E important astăzi, dacă ne dorim ca Europa să fie lider Uh, pe planul noilor tehnologii, la 5G, trebuie să uh, facem treabă și am să transmit mesajul acesta în toate statele membre unde merg și e primul, printre primele subiecte pe care le abordez în vizitele mele în statele membre. În legătură cu pachetul uh, securității cibernetice, o să încep cu mandatul ENISA. Ce propunem noi? Sunt patru elemente cheie. În primul rând, în propunerea noastră, uh, Mandatul ENISA nu mai este temporar, devine permanent și nu este întâmplător. Aici dorim să transmitem un mesaj foarte clar, un mesaj de stabilitate pentru agenție, pentru angajații de acolo și de asemenea mesajul că este o prioritate pe termen lung pentru Uniune. În al doilea rând, pentru a îndeplini noile sarcini operaționale acordate ENISA, e nevoie de resurse umane și resurse financiare și astfel am mărit numărul de angajați uh, a ENISAP cu 41 și uh, bugetul va trece de la 11 la 23 de milioane cu 5 milioane în primul an. În al treilea rând, noi propunem ca ENISA să uh, primească mai multe sarcini operaționale. Ca urmare a consultării publice de la începutul anului, am văzut clar că ENISA este agenția care beneficiază de expertiză, care are know-how-ul și este important acum ca ENISA să poată să joace un rol de coordonator între statele membre, pentru că ENISA știe ce se întâmplă în aceste state membre și în același timp poate da un impuls la nivel european. Încă ceva este foarte importantă directiva NIS. Acolo se vorbește despre ENISA și secretariat uh, deci se garantează coordonarea. Pentru noi e important ca aceasta să fie accelerată dincolo de acest nivel și de aceea am acordat un rol principal ENISA în ceea ce privește certificarea. Aveți dreptate. Certificarea, sistemele de certificare pe care le propunem se fac pe bază voluntară. Noi am estimat că, deocamdată, dată fiind diversitatea situațiilor în Uniune, ne preocupă două obiective. În primul rând să transmitem un semnal clar consumatorilor, utilizatorilor, să știm um, care este gradul de siguranță al produselor și, în al doilea rând, să permitem unei întreprinderi care a obținut un certificat într-unul din statele membre să uh, aibă recunoașterea acelui certificat în celelalte. Știm uh, că e important, trebuie să ne uităm la prețurile certificatelor, merg de la 150.000 la 300.000 de euro, de la un stat membru la altul. Încă ceva în propunerea noastră, pentru că suntem conștienți de importanța infrastructurii critice din anumite sectoare și ați spus și dumneavoastră acest lucru, nu excludem posibilitatea ca certificarea să devină obligatorie pentru anumite sectoare. Dar cred că trebuie să permitem industriei care uh, are expertiza necesară să lucreze cu ENISA și să uh, meargă pe această cale. Revin acum la sistemul de alertă. E vorba de un element care combină două lucruri. În primul rând, pentru prima dată în propunerea noastră am introdus așa numitul blueprint. Da, sper ca cetățenii să uh, înțeleagă uh, pentru mine e vorba de un mecanism european de uh, cooperare în caz de atac pe scară mare. Acum, dacă întrebăm cine ce face în caz de atac, nu primim niciun răspuns. Se știe din uh, ce s-a întâmplat până acum uh, cu WannaCry și alte atacuri. De aceea, împreună cu statele membre și cu instituțiile, vrem să propunem acest, caz, acest cadru de coordonare încă ceva. ENISA până acum realiza un exercițiu uh, din 2 în 2 ani, uh, o simulare de atacuri ca să vadă punctele slabe, iar acum uh, ENISA va face acest exercițiu o dată pe an și următoarea dată se va testa exact acest blueprint. Un alt aspect, dacă vorbim despre sistemele de alertă și uh, bine spuneți, este această chestiune a uh, CERT, a CERT este o unitate centrală care are interlocutori, interlocutori în statele membre și am spus-o și la audiere. Trebuie ca aceste centre să funcționeze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și nu este așa deocamdată. De aceea e important înainte cu ce cert din directiva NIS să avem aceste capacități operaționale ca să putem apoi să mergem la nivelul securității cibernetice pe care ne-o dorim pentru toți. În uh, CERT, în regulamentul privind ENISA, uh, un subiect pe care îl veți discuta și dumneavoastră, noi vom propune să existe și o unitate care să reprezinte ENISA aici, la Bruxelles, tocmai uh, pentru ca sistemul să fie cât mai operațional și eficace. Sunt propune cât se poate de concrete și avem un mesaj foarte limpede. Coordonare, în același timp, sisteme de certificare, pentru că e un mesaj puternic pentru industrie, consumator și pentru lumea întreagă. Și pe de altă parte, astăzi trebuie să ne fie clar că securitatea cibernetică uh, nu poate fi garantată de un singur stat membru. În caz de atac, trebuie să cooperăm cu toții. Acestea au fost primele întrebări uh, în legătură cu ce spunea domnul Toșenovski. Vorbeați despre o mai bună coordonare între cele trei agenții și, într-adevăr, e o, o întrebare uh, delicată. M-am deplasat la Enisa în, uh, în Grecia acum două săptămâni și am discutat cu uh, personalul, întrebându-i uh, care e frecvența schimburilor și discuțiilor cu personalul celorlalte agenții. agenții. Răspunsul a fost uh, Uh, niciodată și deci trebuie să reflectăm în continuare la această chestiune și uh, să vedem uh, care sunt răspunsurile posibile, cu atât mai mult uh, cu cât agenția dispune de mijloacele informatice pentru a realiza o coordonare la distanță. Așa că iau act de, de întrebare și am să revină Uh, cu, uh, cu precizări. E o chestiune pe care nu o putem uh, omite, evita, pentru că atacurile cibernetice nu vizează doar persoanele și instituțiile, ci pot avea consecințe negative în privința sistemelor de, de sănătate și de transport. E realmente o provocare și am să am să uh, răspund acum la întrebarea domnului Nica legată de Kaspersky. Nu sunt singura responsabilă um, de această chestiune, însă am să, uh, am să aduc uh, aten, întrebarea în atenția doamnei Vestager, pentru că ține și de, de politica de concurență. Însă formăm o echipă bună, avem contacte regulate și am să revin cu precizări mai concrete. Mulțumesc uh, mult, uh, doamnă. Dăm cuvântul uh, celorlalți eurodeputați, doamna Werner. Mulțumesc, doamnă comisar, bine ați venit. Aș dori să vă pun câteva întrebări în legătură cu pachetul securității cibernetice. Mai multe IMM-uri se tem de digitalizare pentru că le e frică Uh, că nu vor fi în uh, siguranță datele lor, cifrele lor. Uh, și numărul atacurilor cibernetice a crescut de 5 ori între 2013 și 2017. Mă înțelegeți? Ah, okay. Nu funcționează interpretarea, spune președintele. Sorry. Yeah, yeah. Some of us will yeah, listen okay. carefully okay. as well. Even la unii merge, dar nu la toată lumea. It's working? Try, try once, once again. Yeah. yeah. yeah? Okay. Yeah, dann fange ich noch mal von... Bun, atunci o iau de la început. Ă, aș vrea să vă pun câteva întrebări despre securitatea cibernetică. În primul rând, salut pachetul Comisiei în mod explicit, tocmai pentru că multe întreprinderi mici și mijlocii uh, Um, ezită să se digitalizeze și mai mult pentru că se tem pentru securitatea datelor lor. Și pe bună dreptate, pentru că criminalitatea cibernetică care a provocat pagube economice a crescut de 5 ori între 2013 și 2017. Și uh, prin digitalizarea și mai mare și uh, legarea la rețea, acest fenomen uh, clar se face resimțit. Ne aflăm într-o situație în care tot mai multe atacuri, mici, atacuri vizează întreprinderi mici și mijlocii Merge? Întreabă vorbitoarea. Și uh, de multe ori uh, proprietarii nici măcar nu-și dau seama în ce pericol se află și nici nu au lucrătorii, resursele și know-how-ul ca să aibă o politică de securitate cibernetică în întreprindere. Și tocmai de acest lucru se leagă întrebarea mea. Strategia UE privind securitatea cibernetică sprijină acești uh, actori și cum poate Uniunea Europeană să favorizeze schimbul de, de informații între IMM-uri și întreprinderi mari și cum poate să ajute și mai mult IMM-urile? S-a mai spus și că o altă sursă de probleme este vechimea softurilor. Uh, securitatea cibernetică nu e bine cunoscută, nu e larg răspândită. Ce părere aveți uh, despre folosirea directivei privind uh, adaptarea produselor? Cum credeți că pot fi ameliorate uh, prevederile privind softurile? Și aș vrea să mai vorbesc și despre atacul din mai 2017 și de faptul că au crescut, a crescut numărul de înșelătorii după treaba cu fake president cred că nici uh, populația largă nu are suficiente informații ca să fie protejată. Sunt uh, de multe ori victime în rândul cetățenilor obișnuiți și lacunele uh, din rețea permit foarte ușor atacuri în acest domeniu. Ce propuneri veți face în cadrul pachetului pentru ca cetățenii să fie mai conștienți de riscurile de securitate și să se poată proteja mai bine? Thank you very much, madam. Madame Angelica Nibler. Doamna Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să o salut pe doamna comisar și să îi mulțumesc pentru dinamismul și elanul cu care a preluat această funcție și cu care își îndeplinește misiunea. Văd că ați prezentat un program foarte ambițios și vă mulțumesc. Colegii au abordat deja subiectul securității cibernetice, eu vreau să vă felicit pentru propunerea făcută. Mi se pare că e foarte bine ca mandatul ENISA să fie extins Mă bucur că doriți să măriți atât numărul de, de angajați ai ENISA, cât și uh, fondurile alocate acestei agenții. Cred că în acest fel agenția își va putea face mai bine treaba. În orice caz, abordarea e corectă, nu intru în detalii mai mult. Am uh, două întrebări. În primul rând, uh, mă refer la ce ați spus în introducere. Doamnă comisar, ați vorbit despre faptul că uh, doriți să luați măsuri împotriva platformelor online care au practici neloiale, incorrecte. Mă interesează cam în ce direcție merge reflexia dumneavoastră. Trebuie să facem diferența, cred eu, între platforme, dar sunt și platforme care au funcția de gatekeeper și uh, care decid ce li se oferă uh, consumatorilor și cred că aici ar fi necesară o adevărată structură de guvernanță. Și a doua întrebare a mea, Comisia a, uh, a introdus noi uh, prevederi fiscale în, pentru, pentru mari giganți din uh, industria IT. Ce ne spuneți despre acest lucru? Mulțumesc. Zanonato. Sorinio, sorry, coleg Sorinio. Domnul Zorinio. E complementar Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o salut pe doamna comisar și să o felicit pentru uh, entuziasmul uh, cu care își uh, exercită mandatul. Inițiativa pe care a, ați a, pomenit-o, Wi-Fi for You, for EU, e o chestiune uh, centrală pentru economia datelor, uh, cap, um, calitatea datelor și capacitatea de transmitere a lor uh, în siguranță. Studiile au arătat că chestiunea cheie pentru cetățenii europeni este siguranța. în raport cu terorismul uh, și uh, cu infracționalitatea, dar uh, și securitatea în privința locului, în raport cu locul, locurile de muncă, mediul sau în raport cu viața privată, cu drepturile individuale și toate acestea depind de date și de un schimb de calitate a, a datelor și de modul de gestionare a acestor resurse. Iar gestionarea securității e cheia tuturor. E important pentru noi să putem comunica și să putem, să putem transmite cetățenilor um, europeni măsurile pe care le luăm, uh, altfel uh, vor, uh, va apărea, se va instala un climat de, de frică, astfel că populația trebuie mobilizată în jurul a ceva pozitiv, schimbul de date pentru, schimb, pentru prevenirea infracționalității sau pentru crearea de locuri de muncă. De asemenea, e nevoie ca serviciile publice să fie în proximitatea uh, Um, populației și a cetățenilor. E nevoie de date pentru cercetare și uh, inovare pentru ca companiile să fie mai competitive pe plan uh, mondial. Cu alte cuvinte, cred că uh, datele trebuie să fie în sprijinul, în slujba um, securității și apoi uh, e nevoie de campanii de comunicare care să se adreseze consumatorilor și uh, uh, populației. Danych nios. Domnul Krasnaverski, doamna comisar, am o întrebare care se referă la libera circulație a datelor, inclusiv a celor cu caracter non-personal în Uniunea Europeană. Uh, Polonia, țara mea, uh, și-a dorit ca Comisia să inițieze în această măsu uh, materie măsuri uh, legislative pentru a elimina barierele care persistă în domeniul circulației datelor. De asemenea, cred că ar trebui să lăsăm deoparte anumite derive protecționiste vorbim uh, de libera circulație a lucrătorilor și constatarea mea e că uh, libera circulație în general în Europa este amenințată, iar când vine vorba de cea a datelor, trebuie să eliminăm uh, barierele care persistă. Întrebarea mea e dacă, uh, libera, dacă datele sensibile vor fi uh, exceptate de la libera circulație. Mă gândesc la datele care se referă la securitatea națională. Va elabora uh, Comisia criterii de excludere de la libera circulație a anumitor categorii de date? Apoi, cooperarea între punctele de, uh, de contact care vor fi responsabile cu punerea în aplicare a acestui regulament. Întrebarea mea e importantă pentru că, după mine, cooperarea între aceste puncte de contact va fi uh, extrem de importantă și întreb dacă Comisia intenționează să o reglementeze în viitor, dacă intenționează să adopte acte de punere în aplicare în acest uh, domeniu. Apoi, uh, codul de bune practici al uh, companiilor, uh, mi se pare o abordare bună, această abordare ascendentă. Aș vrea să știu dacă Comisia o menține. Doamna comisar, din câte văd, nu mai există întrebări sau remarci, așa că vă rog să vă exprimați, să vă formulați uh, ultima rundă de răspunsuri și să concluzionați. Mulțumesc mult pentru toate aceste întrebări. Am să mă refer întâi la întrebarea privind uh, întreprinderile mici și mijlocii. Uh, Uh, eu, în calitate de comisar, n-am să le pierd uh, din vedere. E uh, cu atât mai important astăzi ca ele să aibă acces la informații, la bune practici și să poată comunica între ele. Pentru că 80% din companiile europene declară că au fost victimele unui atac cibernetic în ultimul an. Uh, și anumite firme spun că uh, în cazul atacurilor cibernetice există două grupuri de victime, dacă vreți, cele care sunt conștiente de atac și cele care nu uh, știu că au fost atacate. Vă mulțumesc că ați ridicat această întrebare. E important să lucrăm asupra culturii cibernetice și a igienei cibernetice. Uh, cu atât mai mult cu cât o mare parte din, uh, din atacuri se datorează proastei, uh, proastelor informații. Ne întrebăm și noi ce putem face. Suntem în luna octombrie, o lună în care am pus accentul pe securitatea cibernetică și au fost demarate o serie de inițiative destinate IMM-urilor. Văd că ele sunt extrem de active. Și de altfel, cred că chiar dacă n-au fost avocate, putem avea în vedere două elemente. Am avansat ideea înființării de centre de competențe și cercetare în diferitele statele membre. E important ca experții să poată face schimb de expertiză, de cunoștințe, întrucând aceste centre vor fi localizate în diferite state membre, putem uh, avea în vedere uh, formări uh, desfășurate în aceste centre. Apoi, în strategia noastră privind digitalizarea industriei, punem accentul pe crearea de Digital Innovation Hubs, Um, au fost alocate 300 de milioane în acest sens, de euro în acest sens pentru următorii uh, trei ani și uh, e important ca și acest uh, aspect să fie acoperit de haburile de inovare digitală. Iată, o proximitate de care ar putea beneficia IMM-urilor doamna Nibler cu privire la uh, taxarea, impozitarea uh, giganților. Am publicat o comunicare împreună cu uh, comisarii Moscovici și uh, Vestager. Lucrăm la asta uh, zi de zi și până în decembrie ne propunem ca uh, să acționăm împreună cu partenerii din uh, OCDE. Dacă nu reușim, atunci Comisia Europeană e, uh, e, e gata să meargă mai uh, departe. Ne-am propus uh, o direcție și un obiectiv și îl ținem să-l realizăm. Apoi, m-ați întrebat cum pot fi combătute practicile uh, neloiale. Asta face parte din prioritățile mele și la începutul anului viitor voi uh, publica o propunere legislativă cu privire la practicile neloiale. Pentru noi e important uh, să ne respectăm propria abordare, adică să intervenim acolo unde avem o valoare uh, adăugată sau acolo unde dispunem de suficiente dovezi sau uh, intervenim atunci când putem uh, transmite un uh, mesaj care protejează și respectă drepturile consumatorilor, dar și dreptul uh, platformelor uh, de motoare ale creșterii și intervenim atunci când putem face un echilibru între valori, justiție și uh, inovație și cred că asta este uh, forța Uniunii Europene uh, în acest uh, triunghi, prin intermediul uh, regulilor, se pot face uh, progrese. Apoi, uh, felicitări uh, pentru uh, proiectul uh, Wi-Fi for You. Până la fin finele anului vom uh, finaliza por portalul și formularul, iar la, la începutul anului 2018 va începe distribuirea celor uh, primelor uh, 1000 de uh, vouchere uh, am să revin cu informații legate de acest subiect. Apoi, când vorbim de schimbul de date, uh, încrederea cetățenilor e primordială și da, intenționăm să organizăm o campanie de informare prin care să popularizăm uh, măsurile uh, pe care le planificăm. În ceea ce uh, privește, domnule Krasnodabski, circulația datelor uh, cu caracter uh, non-personal. Uh, ieri seară m-am întâlnit cu secretarul de stat, Christoph Schubert, și știm, suntem conștienți de importanța chestiunii și pentru Uniunea Europeană. 2% din PIB-ul uh, uh, Uniunii Europene e uh, realizat de economia digitală, iar obiectivul nostru este ca acesta, această cifră să ajungă la 4%. Trebuie realizat un, realizat un uh, echilibru între uh, GDPR și uh, chestiunile de securitate națională și publică. Uh, și în propunerea noastră uh, ne-am asigurat uh, că acest uh, echilibru există. În privința colaborării între punctele de contact, pentru moment nu ne-am gândit la acte de punere în aplicare. Vrem să dispunem de, de timp, ca și în cazul certificării, pentru a vedea cum funcționează lucrurile. Uh, deja directiva NIS nu este aplicată de statele membre, apoi uh, ne dorim uh, să progresăm în privința uh, securității cibernetice și a circulației datelor non-personale. după aceea vom putea vedea cum cooperează în fapt punctele de contact. Apoi ne rezervăm dreptul de a face o analiză mai aprofundată și de a rediscuta chestiunea și de a interveni. Uh, iată, sper că am uh, reușit să răspund tuturor uh, întrebărilor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea acestui prim dialog structurat. structurat. M-am bucurat și vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care mi-ați făcut-o și acum și îmi reînnoiesc angajamentul Piața unică digitală poate deveni o realitate dacă lucrăm uh, împreună. Mulțumesc Parlamentului European pentru că veghează la protejarea drepturilor cetățenilor europeni și uh, uh, că veghează că această protecție e uh, reflectată de actele și măsurile pe care le, uh, le adoptăm, pentru că până la, una, până la urmă cetățenii trebuie să fie în centrul politicilor noastre uh, iar uh, digitalul e o provocare în acest sens, dar sunt sigură că o vom depăși. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste cuvinte uh, de încheiere frumoase. Uh, dar mai sunt câțiva colegi care ar vrea să spună câteva cuvinte, pentru că n-a mai rămas uh, niște, niște timp. Uh, Sean Carey. Mulțumesc uh, mult, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze că am uh, uh întârziat, am participat la prețul uh, cetățenilor uh, europeni. Mă bucur să vă văd, uh, doamnă comisar. Am o întrebare legată de atacul uh, ransomware uh, din mai anul acesta. Uh, ne-a reamintit uh, vulnerabilitatea uh, noastră. Ne bucurăm, salutăm uh, inițiativa de reformare a uh, ENISA, atribuțiile ei în materie crescute, în materie de securitate cibernetică sunt uh, binevenite. Însă aș vrea să aduc atenției un apel din partea Microsoft uh, și a, altor uh, companii legată de Convenția de la, uh, de la uh, Geneva, um, cred că, de fapt, această chestiune ar putea fi discutată mai degrabă, în, uh, mai bine în acel cadru internațional. Vi se pare fezabilă? Nu trebuie să intrați în detalii și mulțumesc pentru răbdare. o întrebare adecvată. Ne referim la chestiuni globale acum. Foarte subcint și la obiect. Răspunsul este da și ne întâlnim la Geneva pe 22 decembrie. Știu că de fiecare dată Parlamentul este bine reprezentat. S-a prevăzut deja și un panel pentru guvernanța globală care se referă la securitatea cibernetică și mi-am confirmat deja participarea la eveniment. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră la comisia noastră. Ne interesează toate aspectele care au de-a face cu uh, piața digitală și, uh, bineînțeles, ne gândim la Uniunea Digitală, pentru că piața unică digitală nu este îndeajuns pentru noi. Poate nu uh, vom avea timp să terminăm totul în acest mandat, dar totul uh, e deschis în fața noastră pe viitor și vă mulțumesc încă o dată, ne vom reîntâlni cu alte ocazii pe viitor, cu siguranță. <clears throat> Not in next week because are not coming to Katowice. Uh, dear ladies and gentlemen, we will go... Uh, Doamnelor și domnilor, trecem imediat la următorul punct. Însă, înainte de aceasta, vreau să vă anunț uh, pentru această după masă. Am să vă fac o comunicare spre informarea dumneavoastră. În această dupămasă vom avea două grupuri de vizitatori care vor veni la noi. În primul rând, 15 jurnaliști danezi care au fost invitați de domnul Peterson și care acoperă teme din uh, domeniul energiei și, de asemenea, un grup de vizitatori invitat de doamna Werner, care ni se va alătura un pic mai târziu. Bun venit la comisia noastră! Și acum uh, primul grup care este invitat de domnul Petersen din uh, Danemarca. Vă mulțumim pentru prezență. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de mandatul de negociere pentru Nord Stream 2, situația actuală. Prezentarea este făcută de domnul Klaus-Dieter uh, Borchardt, care este director la Comisia Europeană, bineînțeles din partea DG Energy. După cum vă reamintiți, probabil, pe 12 iunie, Comisia a prezentat o recomandare în vederea unei decizii a Consiliului prin care a autorizat deschiderea negocierilor pe marginea unui acord între UE și Federația Rusă legată de gazoductul Nord Stream 2. După cum știți, pentru noi, membrii Parlamentului European exista posibilitatea de a analiza într-un mod special acest mandat de negociere. Iar astăzi avem o întâlnire foarte interesantă și importantă, pentru că domnul uh, Klaus-Dieter Borchardt, care este director la DG Energy, ne va prezenta ultimele evenimente în acest dosar, extrem de important și ne va prezenta toate discuțiile care au avut loc la Consiliu. Aș mai adăuga încă un element. Uh, următorul grup de lucru al Consiliului pe Nord Stream 2 este prevăzut chiar pentru mâine, 12 octombrie. De aceea, dezbaterea de astăzi aici la noi este extrem de binevenită. Domnule director, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule profesor Buzek, domnilor și domnilor deputați ale Comisiei ITRE. Este o plăcere să vă prezint astăzi situația în legătură cu negocierile pentru mandatul Nord Stream 2. Înainte de a intra însă în această prezentare, aș vrea să vă subliniez încă o dată un lucru pe care Comisia l-a reiterat, angajamentul său față de obiectivul Uniunii Energiei în UE pentru a garanta securitatea uh, din punctul de vedere a aprovizionării cu energie și uh, a pieții noastre. Prioritatea numărul 1 este aceea de a avea o piață a gazelor diversificată și competitivă. Pentru noi este extrem de clar că acest proiect Nord Stream 2 subminează aceste priorități. Foarte pe scurt, care sunt motivele în spatele acestei analize pe care o facem. Vorbim aici de o anumită mărime, 55 de uh, milioane de metri cubi. Și din acest motiv, Nord Stream 2 ar putea afecta în mod semnificativ funcționarea pieței și aprovizionarea pe piața noastră și aceasta în detrimentul eforturilor de diversificare din multe uh, țări Uh, centrale europene și este europene și, pe de altă parte, într-o bună măsură, va afecta și tranzitul prin uh, Ucraina. Cum am ajuns la aceste concluzii? În primul rând, dacă ne imaginăm că doar o singură parte, Gazpromul, va avea un acces nerestricționat la punctul de intrare cel mai mare și la piața de gaze cea mai mare din Europa, și anume Germania, E clar că aceasta ar putea impacta în mod negativ uh, competitivitatea pe piață și, de asemenea, uh, comerțul transfrontalier cu țările vecine. Acum, în ceea ce privește siguranța aprovizionării, noi considerăm că Nord Stream 2 care va concentra capacități de uh, transmitere foarte mari, deci 55 de milioane de metri cubi din Nord Stream 2, dar tot prin coridorul nord, Nord Stream 1, se mai adaugă 55 de milioane de metri cubi deci în total 110 milioane metri cubi care ar merge pe acest coridor nordic. Și această concentrare pe un coridor destul de îngust, de restricționat, ne-ar duce la concluzia că orice fel de blocaj pe acest coridor ar duce în mod automat la probleme de operaționale și de uh, um, asigurarea aprovizionării. Aceasta reprezintă peste 80% din importurile de gaze rusești care ar trece doar prin acest uh, coridor unic. Faptul că atât de multe gaze vor trece prin acest coridor uh, în nordic după cum o spuneam și mai devreme, va fi și în detrimentul tranzitului prin uh, Ucraina, pentru că noi nu considerăm, așa cum spun rușii și Gazpromul și poate și unele state membre ar pretinde că ar fi așa, și anume că acești 55 uh, de milioane de metri cub ar fi suplimentari. Uh, pentru noi nu sunt suplimentari și uh, e clar că de multe ori am spus-o Federației Ruse și Ucrainei și aceștia au arătat voința lor de a um, reduce practic aceste cantități din tranzitul care acum merge prin Ucraina. Ce înseamnă asta? Că țările uh, din sud-estul Europei vor fi și ele afectate, pentru că aceste gaze care acum se duc spre haburile din vest înseamnă că sud-estul va trebui să fie acum aprovizionat din vest. Consecința este o rută de transport mai lungă și prețuri implicit mai mari pentru țările din sud-est, țări care oricum au probleme din punct de vedere economic, iar noi spunem aici că piețele uh, Uh, din vest uh, sunt bine aprovizionate cu prețuri bune și, în schimb, în uh, estul și sud-estul Europei, prețurile pentru transport sunt mai mari și, până la urmă, prețurile la gaze vor fi mai mari. Deci, cunoaștem foarte bine care ar fi consecințele și tocmai de aceea este extrem de important pentru Comisie ca acest gazoduct să funcționeze într-un cadru de reglementare foarte clar. Care însă ar fi? acest cadru. Serviciul juridic al Comisiei și mai recent și Serviciul juridic al Consiliului au arătat că directiva pentru gaze nu se aplică în mod automat unor uh, gazoducte offshore, cum ar fi Nord Stream 2. Mi se pare corectă această interpretare, însă mă întreb dacă aceasta înseamnă că acest, acest gazoduct uh, este într-un limbo juridic sau, și mai rău decât atât, uh, chiar dacă gazoductul ajunge pe teritoriul UE, până la urmă va depinde de legislația rusească sau de cine va depinde. Și comisia, uh, susținută de avizul dat de serviciul juridic uh, propriu, spune și răspunde la această întrebare negativ. Chiar dacă nu se aplică directiva pentru gaze, există totuși niște principii nescrise niște principii juridice nescrise de care trebuie să ținem cont atunci când e vorba de funcționarea unui uh, gazoduct offshore precum acesta. Principii, cum ar fi, de exemplu, unbundling-ul pentru operator, accesul pentru părțile terțe, uh, stabilirea nediscriminatorie a taxelor și transparența. Iată de ce trebuie să se stabilească un cadru și un regim de reglementare specific pentru funcționarea Nord Stream 2, care să țină cont de toate aceste principii și aceasta trebuie să se facă prin negocieri directe cu partea rusă. În acest uh, sens, uh, Comisia, așa cum a spus deja președintele, a cerut sau a recomandat Consiliului să, uh, ca să fim mai preciși în termeni juridici, a recomandat Consiliului un mandat specific de negocieri pentru așa ceva. La grupul de lucru pentru energie de pe 28 septembrie, Serviciul Juridic al Consiliului și-a prezentat și el avizul. În primul rând a arătat că directiva pentru gaze nu se aplică în mod automat, ceea ce am spus că este coerent cu toate avizele pe care le-am primit de la diversele servicii juridice, însă avizul mergea mai departe și preciza Uh, că uh, trebuie să se aplice aceste principii și serviciul juridic al Consiliului arăta că depinde doar de aprecierea politică a Consiliului și anume dacă statele membre consideră un acord cu Rusia necesar pentru a garanta asigurarea aprovizionării și funcționarea pieței interne a energiei. Iată deci două elemente care se Uh, reflectă în articolul 194 al tratatului și aici intervine um, interpretarea politică a statelor membre pentru a vedea dacă prin uh, acest gazoduct uh, care devine operațional, aceste principii sunt eventual puse în pericol sau nu și, în caz că da, atunci ar trebui să intervină mandatul. Pentru comisie însă lucrurile sunt foarte clare. Nevoia de a avea un astfel de regim de reglementare specific este extrem de clar, din motivele pe care le-am prezentat. Președintele ne-a întrebat care este situația la ora actuală la Consiliu. Și aici pot să vă spun că lucrurile sunt împărțite din ce am văzut până acum. S-ar putea să se schimbe în urma avizului serviciului juridic, pentru că acest aviz va fi discutată uh, mâine, așa cum a spus domnul președinte, la întâlnirea grupului de lucru. Deocamdată însă putem să spunem că există o serie de state membre care sunt pentru acest mandat. În jur de șapte opt state membre care ar fi pentru câteva state membre care ar avea o atitudine neutră sau neclare deocamdată, în jur de 12, și o altă categorie ar fi cea statelor membre care au o atitudine mai critică. Vă puteți imagina la cine mă refer. Pentru a reveni acum la chestiunea mandatului. Mandatul e o temă importantă. Și după ce am analizat cu atenție avizul dat de Serviciul Juridic al Consiliului, Comisia a ajuns la concluzia că, indiferent de ce se va întâmpla cu mandatul, dacă Comisia va avea până la urmă un mandat sau nu, va trebui totuși să facem ceva. Pentru că este de neacceptat să nu avem o viziune clară comună asupra cadrului de reglementare pentru aceste gazoducte offshore atunci când intră pe teritoriul european. Și tocmai din acest motiv Comisia a hotărât și are intenția de a pune capăt incertitudine juridice pe această temă și, prin urmare, va prezenta fără niciun fel de întârziere și cel mai probabil chiar luna viitoare un proiect legislativ pentru a avea reguli comune pentru uh, gazoducte care intră pe piața europeană. Președintele Comisiei, domnul Juncker, a făcut deja referință la această propunere legislativă și a subliniat și uh, care sunt așteptările sale, și anume ca această propunere legislativă să fie adoptată și să intre în vigoare la sfârșitul anului 2018, cel mai târziu. ceea ce înseamnă că odată adoptată această propunere legislativă vom avea un cadru de reglementare clar, de necontestat, care se va aplica automat și pentru Nord Stream 2. Vă mulțumesc foarte mult și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Într-adevăr, o temă foarte importantă și nu este pentru prima oară la Parlamentul European când o facem. Ar trebui să ne reamintim foarte bine, dragi prieteni, că am avut deja trei dezbateri pe această temă la plenară și o audiere aici la Parlament. O audiere care a fost uh, organizată cu consorțiul Nord Stream 2 și pot să vă spun că toate concluziile menționate mai devreme de domnul director Borhardt sunt uh, de regăsit în concluziile pe care le-am avut uh, în dezbaterile anterioare. Și, practic, colegii care au dezbătut această temă au același punct de vedere. Ultima uh, dezbatere a avut loc chiar în urmă cu o lună, în luna septembrie, deci pe aceeași temă. Am discutat și atunci problema mandatului la ITRE, pentru a pregăti dezbaterea la plenară și pentru a avea o anumită atitudine. Și aș vrea acum să-i rog pe colegii de la diversele uh, grupuri politice să ia cuvântul, în primul rând domnul Saudades. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult foarte clară prezentarea dumneavoastră în legătură cu ce se întâmplă acum. Uh, eu vreau să vă pun o întrebare foarte succintă și foarte generală. Ați putea să ne spuneți mai precis care sunt diferențele între Nord Stream 1 și Nord Stream 2? Calitativ, ce se întâmplă? Care sunt principalele diferențe? Și uh, cum se leagă de situația geopolitică? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Werner! Ja, herzlichen Dank! Mulțumesc și eu, în primul rând, pentru acest schimb de opinii. Eu nu sunt de părere că Nord Stream 2 nu este un proiect politic. Politica gazului e totdeauna politică are în orice caz multe legături cu politica și nu doar cu economia. Pe mine mă interesează însă în acest context însă încă câteva chestiuni. În primul rând, diversificarea. Cred că vom pierde astfel un partener comercial important, țările de jos. Din cauza situației geologice, aș vrea să știu uh, cum uh, se corelează acest lucru cu Nord Stream 2 sau oare nu există o adaptare perfectă între sisteme? O altă întrebare, cadrul reglementativ. Mi se pare că este o idee foarte bună și la fel și mandatul de negocieri. Dacă ar fi mers, pentru că probabil că nu se va întâmpla, eu cred că ar fi fost un lucru bun, dar întrebarea mea este uh, cum putem să permitem și statelor terțe să discute cu Comisia? pentru că, de fapt, nu sunt obligate să o facă. Nu li se aplică uh, dreptul european. Deci, cred că chestiunea accesului, nu doar pentru Gazprom, ci și pentru toți ceilalți, e foarte importantă. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, uh, credeți uh, că v-ați schimba părerea fundamentală în legătură cu Nord Stream 2 sau ați rămâne la aceeași poziție? Pentru a crea un cadru reglementativ, ați spus că trebuie făcut anumite lucruri, mi se pare foarte bine, pentru că până la urmă avem diferite uh, gazoducte care ajung la noi în Europa sau sunt în curs de planificare și mi s-ar părea foarte bine să fie toate uh, puse în rețea pentru a vedea o adevărată diversificare. Și mai am o întrebare în legătură cu Ucraina. Există între timp și un investitor care să vrea să uh, participe la acest gazoduct, ca până la urmă să curgă gazul pe acolo? Very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Krasnodebski. Panie dyrektorze, przede wszystkim Mulțumesc foarte mult, domnule director. Aș dori să mulțumesc în primul rând invitatului nostru, să vă mulțumesc dumneavoastră, să mulțumesc întregii comisii. Vă mulțumesc pentru că ați acționat uh, dinamic și cred că răspunsul pe care ni l-ați dat este bun într-adevăr, există anumite lacune juridice în continuare, deși suntem cu toții de acord că există anumite reguli care trebuie să se aplice tuturor. Iar noi, la Parlamentul European, vom face tot ce putem pentru a uh, rezolva cât mai rapid această chestiune și pentru a trece la punerea în aplicare. Eu am un lucru de spus. Colega mea a vorbit despre importanța politică a acestui proiect. Într-adevăr, Nord Stream 2 e ceva mai mult decât uh, un proiect de securitate energetică. Depășește cu mult aspectele legate de energie și economie. Este un adevărat simbol între timp. Un simbol de standarde duble. Dacă astăzi uh, euroscepticismul este în creștere în anumite state, acest lucru se întâmplă tocmai din cauza inițiativelor de genul Nord Stream 2. Și nu sunt doar uh, inițiativele partenerilor uh, europeni, nu e doar, vorba doar de inițiativa Gazprom, respectiv în acest caz, pentru că sunt și parteneri europeni. Știm că acest gazoduct uh, va fi legat de o țară ce joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană și despre care opinia publică crede că e o țară axată pe dezvoltarea solidarității în Europa. Și, bineînțeles, mă refer la Germania. Cred că germanii nu își dau seama cu toții ce presupune acest dosar. Discut des în Germania cu studenții mei și e foarte interesant faptul că opinia publică din Germania nu e bine informată. E un subiect foarte important care nu vizează doar Germania, ci întreaga Europa Centrală și de Est și Ucraina. Într-adevăr, este uh, un subiect cu o importanță crucială Uh, pentru ideea europeană în sine, chiar dacă poate că sună patetic ce spun, e un proiect cu o mare valoare simbolică, care uh, nu corespunde cu regulile și valorile noastre. Mulțumesc, doamna Harms. Ich würde gerne... Aș vrea să subliniez și eu uh, faptul că împărtășesc pe deplin argumentația comisiei, însă eu și grupul meu considerăm că în ceea ce privește investițiile viitoare în domeniul energiei, e foarte importantă diversificarea importurilor, dar nu numai atât. Noi punem mare preț și pe decarbonizare. Deci nu știu dacă este bine să se investească în mari proiecte de uh, uh, import de combustibili fosili, dat fiind că ne-am stabilit drept obiectiv și am și semnat în acordul de la Paris uh, obiectivul, cum spuneam, de a decarboniza industria europeană. Altfel, sunt de părere că uh, Germania, uh, care a uh, susținut acest proiect împreună cu Rusia, a făcut foarte mult rău, pentru că uh, s-a încercat uh, cu mult înainte să uh, se vorbească despre diversificare și să se aducă argumente împotriva monopolizării. Problema este că acum există o mare neîncredere în multe state europene și a fost uh, creată pe bună dreptate această neîncredere, a apărut pe bună dreptate pentru că s-a folosit o politică a faptului îndeplinit, a fait accompli. S-a uh, căzut de acord cu Rusia, și e greu de crezut că acest lucru e altceva decât un proiect politic între Germania și Rusia, la care noi ceilalți suntem doar spectatori. Și mi se pare important ca uh, Comisia să rămână pe poziție, să fie fermă pe poziție în relația cu Consiliul și să uh, susțină ideea de a avea reglementări europene, altfel nu se poate. S-a vorbit și despre interesul Ucrainei și cred că nu putem vorbi doar de interesul Ucrainei este un adevărat interes UE în joc uh, și anume interesul ca Ucraina să aibă perspective economice bune. Acest proiect merge împotriva perspectivelor industriale și a intereselor financiare ale Ucrainei și, în același mod, este contrar intereselor noastre de a vedea Ucraina cât mai rapid ajunsă pe un curs bun pe plan economic. Vreau să vă spun toate acestea și în încheiere aș mai adăuga că pur și simplu nu înțeleg de ce în Germania, în țara mea, există atât de mulți oameni, atât de mulți politicieni care nici măcar nu se gândesc la securitatea continentului, nu doar la siguranța energetică, ci la uh, securitatea viitoare atunci când uh, se ajunge la o uh, conectare de 80% în aprovizionarea cu gaz de un singur coridor. Uh, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Kohlicek. Děkuji, pane předsedo. Paní Harmsová mě zase mm, krásně nahrála. Mulțumesc domnule președinte. Uh, doamna Harms um, a spus-o acum. De ce importăm cărbune din SUA dacă vrem să sporim uh, securitatea energetică? Care e diferența între Nord Stream, um, oleoductul norvegian și cel dintre Libia și Italia? Cum îndrăznește Comisia să um, selecționeze un singur acord economic și nu are niciun interes față de celelalte. Mi se pare clar că este o abordare selectivă. A doua întrebare, domnule Borhardt. Sunt convins că știți de ce uh, Comisia a obligat Bulgaria și statele din Balcani să renunțe la proiectul South Stream. Dacă nu răspundeți, uh, dacă nu dați un răspuns pozitiv, înseamnă că ceva nu e în regulă. Și încă o întrebare. Sudul Europei ar fi putut să fie aprovizionat așa, însă probabil că se va face prin oleoductul turc. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Carinș. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi pare foarte rău că am întârziat și nu am reușit să aud tot ce ați spus, dar am fost informat, mi s-a făcut un rezumat. Am o întrebare în legătură cu ce face Comisia și Nord Stream 2. Îmi uh, leg și de ce spunea doamna Rebecca Harms. Avem obiectivele Uniunii Energetice aici în Europa. E foarte clar. Cum vreți să o luați? Decarbonizare, sporirea competitivității, însă în orice caz ar trebui să sporim concurența și să uh, introducem diversificarea, iar Nord Stream în mod clar contravine spiritului uh, măsurilor luate de noi, de Parlament, de Consiliu și de Comisie la un loc. Nu se pune problema, deci, în ceea ce privește politica europeană, acest proiect merge în contracurent de obicei se pornește de la nivelul internațional și apoi se trece la aspectele juridice. Aș vrea să știu ce nu ține de jurisdicția europeană în acest proiect, pentru că după ce acest gazoduct va trece din apele internaționale pe sol european, aș vrea să știu ce se va aplica din pachetul energetic uh, și așa mai departe. Ce dispoziții vor interveni? Și vă pun următoarea întrebare. Comisia trebuie să lucreze într-un cadru juridic adoptat de noi, de Parlament și de Consiliu în comun. Orice legislație poate totdeauna să fie îmbunătățită. În acest caz, mie mi se pare că lipsește ceva din legislație, ca ceva care va da și forță. atunci când am făcut legislația, nu se gândea nimeni la un astfel de caz. Și deci nu, legislația nu e adaptată. Vreau să știu dacă ați identificat clar ce acte legislative ar putea fi modificate. Aveți un plan concret de a uh, stimula aceste schimbări legislative? Și dacă da, și dacă Parlamentul și Consiliul ar adopta aceste propuneri, credeți că acest lucru ar fi suficient pentru ca dumneavoastră să puteți acționa? Și cum să vă spun mai pe șleau, să uh, blocați această încercare de a submina Uniunea Europeană a Energiei? Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș dori să vă mai spun, cu titlu informativ, un lucru foarte important în discuția noastră. Săptămâna trecută, Comisia Europeană i-a informat pe coordonatorii noștri, dintre care unii sunt prezenți în sală, Uh, și pe mine m-au informat președintele ITRE că revizuirea directivei privind regulile comune pentru piața uh, internă a gazelor naturale și mai specific uh, interconectările cu statele terțe este în curs de pregătire. Cel puțin șase coordonatori din opt au discutat acest subiect și suntem pregătiți pentru procedura rapidă, fast track. Subiectul va fi discutat la 5, deci peste 50 de minute. Întrebarea mea pentru domnul director. Când vă așteptați să vină noua propunere? După cum vedeți, noi suntem aproape gata. Așa e și comisia. Mi-e greu să vă dau acum o dată exactă, să vă spun dacă e ceva planificat, dar ce aș vrea eu să vă spun este că uh, în prima jumătate a lunii noiembrie va veni propunerea. then... Și acum, dacă îmi permiteți, am să răspund la întrebări. Mă bucur să uh, încerc să răspund la toate. Domnule Sodegas, o întrebare foarte pertinentă. Care e diferența între Nord Stream 1 și 2? Și de ce nu a acționat Comisia așa cum acționează acum și în cazul Nord Stream 1? Trebuie să ne întoarcem în timp. Nord Stream 1 a fost salutat de Comisie și de altfel și de Parlament. Uh, pentru că la vremea respectivă a fost uh, considerat um, o bază pe care să se amelioreze uh, securitatea aprovizionării cu energie. Însă chestiunea cadrului juridic s-a uh, bazat pe acest, pe acest um, gazoduct. La momentul respectiv, Federația Rusă și Uniunea Europeană urmau să încheie un cadru general de infrastructură, asta era ideea, uh, cadru în care să stipulăm toate principiile de respectat în legătură cu toate gazoductele, inclusiv Nord Stream 1. Din motive pe care nu le-am aflat niciodată cu adevărat, nu s-a întâmplat acest lucru. Acest acord cadru privind infrastructura cu Rusia nu a fost niciodată încheiat. Când am început eu să lucrez în domeniul energiei, eram și responsabil de uh, de Rusia, partea rusă a menționat de mai multe ori acest subiect, partea noastră nu a răspuns, apoi uh, s-a fost anexată Crimea și totul a picat. Așadar, exista această idee, iar Comisia ar fi putut să acționeze într-o procedură de uh, infringement, de exemplu. Însă, în momentul acela, Cazoductul era considerat un element de infrastructură pozitiv și acum ne aflăm pur și simplu pe altă planetă față de atunci. Aș dori să trec la limba mea maternă ca să răspund doamnei Werner și doamnei eh, Harms. Profit de ocazie ca să vorbesc germană, dacă mai știu. Doamnă Werner, da, diversificare, producția olandeză de la Groningen uh, scade și um, în același timp se reduce și producția din Marea Nordului și deci în total uh, avem o scădere de 35 până la 38 de miliarde de metri cubi, ceea ce nu e un lucru bun. Credem că mare parte, sau cel puțin o parte mai mare din această cantitate, ar putea să fie compensată cu um, importuri de uh, gaz lichefiat. Știți că avem terminale de gaz lichefiat insuficient folosite și este un domeniu în care dorim să uh, ne dezvoltăm și să stimulăm concurența. O analiză a Agenției Internaționale a Energiei uh, arată că importurile se vor dupla în Europa până în 2020 în acest uh, domeniu. Deci, o parte ar, din pierdere ar fi acoperită în acest mod. Pe de altă parte, sigur că va intra în joc și gazul uh, rusesc, dar nu doar el. Așteptăm, de exemplu, să crească importurile de gaz din Marea Mediterană, din spațiul mediteranean, unde s-au făcut noi descoperiri în Israel, în Egipt, uh, deci nu e vorba doar de gazul rusesc. Nu putem să spunem că doar el ne scoate de la ananghe și că uh, producția pierdută la nivel european uh, va fi compensată doar prin gazul rusesc. Nu este așa. Ați pus o întrebare foarte bună. Sigur că nu putem negocia noi singuri cu noi înșine. Dacă vrem uh, să negociem, trebuie să negociem cu cealaltă parte și sigur că avem nevoie de un mandat pentru asta. Foarte interesant este că uh, vicepreședintele Șefcovic s-a întâlnit cu ministrul energiei din Rusia și uh, s-a discutat acest subiect și domnul ministru Novak nu a spus că nu recunoaște legislația europeană și așa mai departe, ci a fost reținut și a spus că urmărește cu mare atenție discuțiile legate de mandat și uh, va lua, vor lua o decizie la momentul potrivit. Eu cred că această abordare precaută are legătură și cu faptul că rușii știu că uh, intenția noastră nu este să avem o abordare distructivă, ci vrem să creăm securitate juridică inclusiv pentru investitori. Și din acest punct de vedere, cred că toți uh, participanții au interesul uh, să ajungă la un acord în cazul realizării unui astfel de gazoduct. Un cadru reglementativ pentru toți, ați spus, uh, da, sigur că nu e vorba de o Lex Gazprom sau Lex Nord Stream 2. În orice caz, eu aș spune că uh, fiecare uh, pipeline, fiecare gazoduct trebuie să respecte anumite criterii proprii. Și o ultimă întrebare legată de Ucraina și uh, legătura cu uh, sistemul de conducte din Ucraina și dacă există investitori. Comisia are un grup de lucru cu diferiți uh, actori de rețea și chiar săptămâna trecută operator de rețea și chiar săptămâna trecută am uh, discutat rezultatele lucrărilor noastre și s-a luat decizia să se trimită o misiune de negociere cu guvernul Ucrainei pentru a aborda această problemă a sistemului uh, de uh, transport din Ucraina. Nu pot să uh, vă dau nume, dar avem um, patru întreprinderi europene care și-au exprimat interesul de a investi în acest sistem. E vorba de sistemul de tranzit, nu de cel național neapărat. Este un, un argument puternic, uh, cred eu. Dacă ar fi vorba de a negocia cu rușii, uh, să uh, spunem că, iată, e posibil și tranzitul prin Ucraina. Dacă rețeaua este gestionată de operatorii europeni. Doamna Harms, ați abordat o chestiune foarte importantă, într-adevăr, investițiile pentru viitor. De ce mai investim în infrastructura de gaz? și nu uh, se referă întrebarea doar la Nord Stream 2, ci la tot. Aveți perfectă dreptate în ceea ce ați spus și de altfel uh, Comisia încearcă să-și schimbe un pic procesul de reflexie. Atunci când construim orice nou gazoduct, trebuie în primul rând să uh, realizăm o optimizare a gazoductelor existente și să facem o digitalizare. Chiar a fost aici comisara pentru digitalizare înaintea mea E foarte important ca prin digitalizare să se realizeze optimizarea. A doua întrebare se referă la decarbonizare. Este un subiect uh, foarte important în acest cadru. Nu s-a abordat deocamdată în contextul Nord Stream 2, dar ar trebui, ar trebui să avem în vedere o electrificare a tuturor sectoarelor și uh, să avem o lume unică, ca să spun așa, și aceasta ar fi o lume a electricității și pe viitor să ne gândim deci la o perioadă mai lungă de timp și la un sistem dual, adică um, să nu excludem uh, complet gazul, să ne gândim poate la o tehnologie de punte, să avem o viziune pe termen și mai lung și aici iarăși se pune o întrebare. Avem o rețea foarte dezvoltată, o infrastructură foarte dezvoltată. Uh, ar ah, trebui să ne gândim dacă nu cumva putem stimula gazul mai durabil. Există foarte multe uh, idei interesante și uh, Comisia uh, dorește să uh, își asume dezvoltarea în acest domeniu pe viitor și cu siguranță și împreună putem să aprofundăm discuția perioada următoare. În legătură cu Ucraina și faptul că nu vorbim doar despre economie, da, absolut, așa este, uh, și cu siguranță uh, se va mai vorbi și despre acest lucru în viitor. Trec la engleză acum. Uh, profesor... Domnule profesor Krasnodebski, um, întrebarea nu a fost întocmai, uh, sau nu a fost vorba de o întrebare veritabilă, dar înțeleg uh, comentariul dumneavoastră. Informarea cu privire la proiectele de infrastructură e um, importantă, însă, ca să fiu sincer, Există și o poveste pozitivă în, în privința Nord Stream 2, și anume că piețele consumă uh, 80% și acele piețe deservite de ea și că aducerea gazului direct pe aceste uh, piețe este uh, un aspect uh, pozitiv din punct de, de vedere economic. Însă, în ceea ce privește uh, obiectivele noastre de, de politică și ale Uniunii, uh, ei bine, nu există o corespondență între ele și acest uh, proiect. Domnule uh, Kohlicek, ați spus că abordarea noastră e una selectivă. Nu pot să fiu de acord uh, cu dumneavoastră. Nu e o abordare selectivă. Ați uh, pomenit de uh, conductele norvegiene, însă acestea sunt uh, reglementate de acorduri interguvernamentale între Germania și Norvegia. Noi, uh, la nivel european, uh, cerem Uh, uh, cerem să se procedeze la fel. I-am spus guvernului german să negocieze un acord interguvernamental, însă guvernul german a refuzat, astfel că mingea a ajuns din nou în terenul nostru. Uh, deci reglementarea se poate face între statul vizat și statul terț, însă cum Germania nu dorește să facă această negociere în nume propriu, îi revine Uniunii Europene misiunea. Uh, și uh, um, conducta din uh, Algeria are un acces al unei tărți, țări terțe. Nu facem excepție, cu excepția Nord Stream 1, care într-adevăr se află într-un vid juridic și astăzi. Ați întrebat de ce a obligat Comisia Bulgaria, Bulgaria să mm, elimine Eșecul s-a datorat unei decizii a părții uh, ruse. Noi am uh, aplicat uh, regulile de achiziție publică. Ce s-a întâmplat în Bulgaria în decembrie? Au organizat licitația publică din 23 decembrie până la mijlocul lunii ianuarie, deci după Crăciunul ortodox. Iar anunțurile cererile de oferte au fost publicate doar în ziare de limba rusă. Asta e ceea ce uh, comisia a uh, criticat. Am spus că procedura de licitații publice încalcă regulile noastre și că nu e acceptabilă în aceste condiții. Uh, iar Gazprom, Federația Rusă, a spus, uh, ok, atunci abandonăm uh, South Stream. Deci nu, uh, nu Comisia Europeană i-a forțat să facă acest lucru. Am avut probleme și cu acea uh, conductă, însă eram în discuție cu Rusia pentru a uh, stabili un cadru uh, de reglementare. Știu asta pentru că am participat personal, însă lucrurile s-au oprit în momentul în care Rusia a anexat uh, Crimea. Um, povestea s-a terminat uh, acolo. Deci nu e vorba că am forțat uh, Bulgaria să um, renunțe la acest proiect. În fine, domnule Carin, întrebarea dumneavoastră e, e bună propunerea legislativă înaintată Parlamentului și Consiliului va consta în aplicarea completă a celui de-al treilea pachet uh, energetic și uh, amendamentele pe care le anticipăm pentru directiva gazelor. Dar mă întrebați dacă va fi suficient sau, uh, sau și uh, eficace. Cel mai uh, radical aspect sau eficace ar fi un, uh, un veto o examinare uh, pe marginea întrebării uh, dacă proiectul respectă uh, reglementările și obiectivele noastre, însă există o problemă și anume OMC-ul. Va fi greu să justificăm un astfel de refuz în forumul internațional. Însă asta ar fi soluția suficientă, pentru că aplicarea uh, sau a face cel de-al treilea pachet energetic aplicabil ne va fi uh, de, de folos. Va fi atunci vorba de mai multă concurență, de accesul uh, unei părți terțe, de tarife non-discriminatorii. Va fi asta suficient? Mă îndoiesc. Pentru că cred că o conductă ca Nord Stream 2 se poate a, adapta, uh, poate respecta aceste reg- reglementări, însă uh, problema nerespectării obiectivelor uh, noastre ar uh, persista și ar exista aceleași obiect, obiecții uh, din punct de vedere al politicilor care obiecții nu pot fi eliminate prin aplicarea celui de-al treilea pachet uh, energetic. Însă trebuie să mergem uh, înainte și uh, nu exclud să putem face lucrurile în procedura accelerată. Pregătim pentru 2020 o reformă veritabilă a pieței gazelor care va include o mulțime dintre uh, lucrurile pe care le-am, uh, le-am, le-am menționat și altele. Um, atunci va trebui uh, să facem o evaluare și să stabilim dacă un astfel de veto ar putea să țină, să reziste în arena internațională pentru că, în opinia mea, asta ar fi, acesta ar fi uh, singurul uh, efi, instrument eficient care ne-ar permite să evităm problemele pe care le avem cu această infrastructură. Mulțumesc uh, foarte mult pentru toate răspunsurile dumneavoastră și pentru toate comentariile făcute, domnule director. Mai dispunem de, de niște timp, așa că aș întreba dacă mai sunt alte întrebări. Domnule Foarte pe scurt, din păcate am venit cam târziu, pentru că la mine pe ordinea de zi scria că până la ora 16 e doamna comisar și abia după aceea discuția cu dumneavoastră. Îmi pare rău, dar am o întrebare, uh, domnule director general. În primul rând, uh, în legătură cu temeiul articolului 194, ați spus că există o expertiză cum putem face ca Consiliul să ia o decizie uh, care să-și aibă efecte? Apoi, um, poate ați spus deja, dar um, cer scuze, nu am fost aici. A doua întrebare, dacă am înțeles eu bine ce ați spus uh, dumneavoastră, chestiunea juridică, cadrului juridic la Nord Stream 1-2 ar fi clară, ați spus că vreți infrastructură, Există legi, sunt implicate statele vecine în procedura de mediu și așa mai departe. Apoi ați spus că între Germania și Norvegia au fost uh, negocieri bilaterale. Dacă Germania va mai face și o bilaterală cu Rusia, pentru că nu e așa, fostul cancelar a fost ales într-o funcție de conducere, uh, înseamnă că aceasta s-ar folosi ca uh, bază juridică? Ne puteți spune de ce până acum Germania a avut rezerve sau uh, care a fost situația în, uh, în Germania și dacă s-a luat acolo decizia înainte de a se lua în Consiliu? Um, o întrebare um, suplimentară. Răspunsul dumneavoastră e interesant. Înțeleg um, că spuneți că Comisia ar putea încerca să exprime un veto, dar acesta nu ar fi acceptabil în, în opinia uh, OMC. Pare a fi o alegere binară. Uh, pentru că lucrurile nu sunt clare, mai bine să nu recurgem la veto și uh, în acest caz Nord Stream 2 va ajunge să încalce flagrant obiectivele, obiectivele noastre. Uh, Cealaltă soluție ar fi uh, exprimarea vetoului și să vedem, să așteptăm să vedem ce se întâmplă în uh, OMC, pentru că există șanse de câștig uh, posibil. Dacă nu încerci, nici, nici măcar astfel de șanse nu, nu există. Ce avem de pierdut dacă exprimăm acest veto? Pentru că, veto, dacă nu o facem, oricum pierdem, potrivit raționamentului dumneavoastră. Frage. domnule Buchhardt, încă două întrebări. Când am avut o delegație a Parlamentului, am avut o întâlnire cu o delegație ucrainiană la Parlamentul European și ni s-a spus că acest pipeline, cum l-ați numit dumneavoastră, este într-o stare fantastică, că nu e niciun fel de problemă tehnică. Și a doua întrebare, de ce nu se ocupă Comisia de um, legarea în rețea a nordului și sudului, a conductelor de gaz din nord și din sud. Pentru că există deja decizii, acest proiect ar fi trebuit să fie, încă, în, să fie deja gata și nu s-a întâmplat. Și de ce nu ați vrut nici să garantați exploatarea gazului natural în Europa de Sud? De exemplu, colaborarea cu Turcia ați refuzat-o sau Nabucco? De ce? Unde e Nabucco? Sau uh, de ce nu ați permis South Stream cu rușii și bulgarii? Și de ce nu s-a spus nimic despre Iran? Iranul are mari posibilități de a exporta gaze naturale. Cred că știți mai bine decât mine. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc mult, uh, dragi colegi. Alte întrebări uh, acum, pentru că nu va exista o a treia rundă, îmi pare rău. Ok, nu sunt alte cereri. Vă dau cuvântul pentru remarcile finale. Domnule Lange, confirm că baza legală va fi uh, conformă cu articolul 194 și uh, că vom susține uh, această propunere. Ați întrebat de ce Germania nu s-a angajat în discuții bilaterale cu Rusia și, ca să fiu sincer, nu știu. Uh, am pus uh, această întrebare la toate nivelele, uh, comisar, vicepreședinte, uh, superiorilor mei, iar răspunsul pe care l-am primit a fost că nu e necesar. Așa că s-au ascuns în spatele opiniei juridice că nu există vreo legislație energetică aplicabilă și deci negocierile nu se impun. Asta e singura explicație pe care am primit-o și, de altfel, e poziția pe care Germania o susține în uh, grupurile de lucru și în, uh, în uh, Consiliu. Domnule Carins, da, îmi place uh, ideea uh, evocată de dumneavoastră. Aveți dreptate, dacă nu încerci, uh, n-ai... Uh, uh, nu exclud uh, că n-ar fi uh, o idee bună să, uh, să evaluăm uh, Uh, această posibilitate. Dar uh, nu putem face în procedura accelerată, e nevoie de o evaluare de impact și știți că pentru asta e uh, nevoie de timp. Însă, în primul rând, pe cale accelerată, trebuie să facem ca al treilea pachet energetic să devină aplicabil. Apoi trebuie, va trebui să ne întrebăm dacă e nevoie să facem mai mult. Apoi, din, uh, din informațiile mele, există o nevoie de investiții de 2,3 miliarde de, uh, de dolari, numai dacă ne gândim la cele două conducte de tranzit. Nu înseamnă că sunt în, uh, într-o stare extrem de, de proastă. Însă anumiți uh, operatori uh, nu și-au făcut uh, treaba de întreținere a conductelor, deși dispun de fonduri. Trebuie făcute investiții, dar nu la nivelul celor 12 miliarde de dolari pe care le vehiculează Rusia. Ați uh, uh, vorbit uh, de, de uh, Nabucco și uh, uh, de alte coridoare. Noi susținem o conductă între Bulgaria, România, Ungaria, uh, Ungaria și Austria. O susținem și financiar, care în mare parte e identică cu traseul Nabucco. Ați vorbit de Turk Stream. Întrebarea e interesantă. Turk Stream 1 se va întâmpla repede și va transporta gaz din uh, Rusia uh, în Turcia. Întrebarea e ce se va întâmpla mai departe. Iar uh, din partea Rusiei, Formațiile sunt uh, variate. Au vândut gaz via Grecia Italiei, același gaz care fusese promis, promis Bulgariei uh, prin uh, tranzit. Și uh, deci nimeni nu știe ce e în mintea sau ce plănuiește Gazprom. Uh, ei uh, inițiază diferite uh, acțiuni încercând să divizeze statele uh, membre uh, și dând, uh, dând fiecăruia ceva pentru a-i uh, convinge să nu uh, mai fie solidari. Încă un lucru despre Bulgaria și South Stream. Când rușii au renunțat la South Stream și subliniez rușii, nu noi, uh, Primul ministru Borisov, Borisov s-a plâns și a, întrebând uh, și uh, eu ce fac acum. Și am conceput uh, împreună cu guvernul bulgar un program denumit Balkan Gas, prin care creăm în Varna platformă prin care se asigură gaz întregii regiuni balcanice și nu numai gaz natural, ci și gaz Uh, natural lichefiat și în acest sens realizăm interconectări între, interconectări între Bulgaria și uh, uh, Grecia și Bulgaria și Serbia și Bulgaria și uh, România. În viitor va, vom uh, avea gaz din Marea uh, Neagră, atât din România cât și din Bulgaria. Iată ce vrem să creăm, o evaluare economică în regiunea de sud-est, astfel încât aceste regiuni să nu depindă de gazul din vest aceste regiuni trebuie ajutate pentru a se diversifica în, în, prezente, el, în prezent ele fiind uh, 100% dependente de gazul uh, rusesc. Deci, după cum uh, vedeți, anticipăm și în gând și în fapt. Anticipăm mai mult decât ați crede. Mulțumesc Uh, foarte mult, domnule director, pentru, uh, uh, prezentă, pentru prezență și pentru informațiile vaste și discuția deschisă. Așteptăm atunci comis, propunerile comisiei în prima jumătate a lunii noiembrie. Sunt informații uh, Eh, extrem de, de importante pentru noi în perspectiva întâlnirii coordonatorilor, de altfel care va avea loc în curând. Eh, dragi eh, prieteni, doamnelor și domnilor, să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, o misiune a ITRE în Polonia. colegii participanți, Mihail uh, Boni, Maria Spirachi, Cristina Libaca, uh, Zislav Krasnodevski. Uh, misiunea a avut loc între 22 și 24 mai. A fost vorba de o misiune factuală în legătură cu competențele ITRE am indicat componența uh, misiunii. Obiectivul a fost să aflăm mai multe despre mixul energetic uh, polonez și inițiativele în privința energiei uh, curate, să ne întâlnim cu um, uh, fondatori de startup-uri și antreprenori pentru a cunoaște în mod direct abordările și uh, lor și provocările cu care se confruntă uh, să vedem uh, care este impactul fondurilor europene în aceste sectoare și cum ar putea fi el uh, îmbunătățit. Delegația a vizitat Varșovia și uh, Cracovia, având un program extrem de încărcat și întâlniri cu diferite părți interesate. La Varsovia, delegația s-a întâlnit cu mai multe startup-uri uh, care activează în domeniul soluțiilor uh, digitale uh, sanitare. Au vizitat și campusul din Varsovia, Centrul Tehnologic ICM și Targova 56, un centru pentru activități creative. Uh, un centru care e axat pe mai mult decât uh, chestiuni uh, tehnologice. Am fost primiți, a fost primită delegația de viceprimarul Varșovia. Apoi delegația uh, în cea de-a doua zi uh, s-a dus la Zabje, unde a, uh, a vizitat un centru tehnologic care lucrează pe, în domeniul cărbunelui curat și un parc tehnologic apoi în, în Varșovia. Obiectivul a fost colectarea de, în mod direct de informații de la părțile interesate și de la uh, beneficiarii uh, legislației de care e responsabilă uh, ITRE în vederea îmbunătățirii activității viitoare a Comisiei. Iată relatarea pe scurt și am și o poză interesantă din timpul vizitei. O puteți consulta oricând doriți ar vrea vreunul din membrii uh, delegației să adauge ceva. Văd că nu se cere cuvântul, întrebări, uh, remarci nu sunt. Uh, vă mulțumim, mulțumesc foarte mult. S-a încheiat astfel misiunea, întâlnirea Comitetului Comisiei ITRE din această după amiază. Însă peste 19 minute vom uh, începe uh, din nou întâlnirea coordonatorilor. Iar mâine, iar mâine dimineață începem la ora 9, o mulțime de puncte pe ordinea de zi, până la ora 12.30, dacă nu mă înșel. Vom termina la 12.30, iar mâine, după, amia, după amiază de mâine, e liberă. Vă mulțumesc, că uh, ne revedem cu coordonatorii peste 18 minute.